articolului 4 aliniatele 1 și 4 din regulament, se constată că fotorul doamnei Gruni este vacant, începând cu 14 decembrie 2010. Grupul ALDE m-a informat că domnul Johannes Cornelis van Balen a fost numit în delegația interparlamentară pentru relațiile cu Afganistanul, în locul domnului Karl Haglund. Există observații? Nu atunci nominalizarea este aprobată.